Okay, uh, thank you very much for coming. Uh, perhaps we'll start because we have only um, 53 uh, minutes. Mulțumesc foarte mult. Haideți să începem pentru că avem doar uh, o oră. Haideți să deschidem această dezbatere privind drepturile persoanelor indigene din Myanmar, Bangladesh, Chile, sunt uh, schimburi de impresii, schimburi de vederi pe marginea acestor țări. Nu mă întrebați de ce țările astea și nu altele. Vreau să spun că popoarele indigene din lume sunt supuse încălcării drepturilor lor, de, de multe ori sunt deposedate de pământ, care duc la diverse conflicte, Popoarele indigene din America Latină și Asia nu fac excepție, sunt uh, printre popoarele cele mai dezavantajate și vulnerabile din regiune. Uh, sunt pe locurile cele mai înalte privind uh, subdezvoltarea în materie de încarcerare, nu șomaj, sărăcie, boli, sunt supuși discriminării la școală, sunt exploatați la locul de muncă, pământurile lor sunt prădate și le sunt luate și în multe țări nu li se permite nici măcar să studieze propria lor limbă. În sesiunea aceasta ne vom concentra pe de-o parte asupra dreptului de a fi consultat și de a participa în elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor publice și a legislației, care îi afectează, iar pe de altă parte ne vom concentra asupra dreptului de a avea acces la justiție pentru a-și cere drepturile omului și pentru a solicita despăgubiri pentru încălcări. Sunt elemente cruciale, sunt instrumente foarte importante pentru uh, îmbunătățirea situației popoarelor indigene ca să se bucure de drepturile omului și să se împiedice încălcarea acestor drepturi. Astăzi avem cu noi mai multe persoane, domnul Fernando Burges, doamna Aurea Lolita Chavez, sper că am pronunțat corect numele, și domnul, doamna Maitin Iumon. Domnul Fernandez Burges este Primul nostru vorbitor este din Sao Paulo, din Brazilia. A lucrat uh, patru ani la Consiliul Britanic din Sao Paulo și apoi la Londra și apoi a devenit membru al Organizației Popoarelor și Națiunilor Nereprezentate, care este, știu că și cunoașteți cu toții această organizație. În fiecare săptămână ne trimit uh, e mail și ne cer uh, reum, să ne întâlnim, să stăm de vorbă, sunt foarte activ. Este o organizație foarte bine cunoscută. Membrii organizației sunt popoare indigenă, minorități, state nerecunoscute și teritorii ocupate care s-au adunat pentru a-și apăra drepturile politice, sociale și culturale. Domnul Burhe se va concentra pe dreptul la consultare și participarea popoarelor indigene la conceperea, punerea în aplicare și va evaluarea politicilor publice și a legislației. Deci primul aspect pe care l-am menționat, aveți cuvântul uh, șapte minute și 69 de secunde. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Distinguished members of European Parliament and of this... Doamnelor și domnilor uh, membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, sunt onorat de șansa de a vorbi în fața dumneavoastră și mulțumesc domnului Preda și membrilor uh, comitetului dumneavoastră pentru organizarea acestui schimb de vederi. Înainte de a vorbi despre reuniunea de astăzi, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că astăzi popoarele indigene din lume trebuie să facă parte dintr-o organizare al cărui nume cu, include cuvântul nereprezentat. Avem 26 de ani de experiență și am învățat că, deși suntem separați de mii de kilometri, popoarele indigene din toată lumea se confruntă cu aceleași probleme. Sunt doar două. mapucii din zona indiană și cei din Bangladesh sunt nereprezentați în statul care răspunde de protecția și promovarea drepturilor lor. De fapt, foarte multe state din lume nu protejează și nu promovează drepturile popoarelor indigene, ci le și încarcă, încalcă sistematic. În lupta de a ne asigura că popoarele indigene uh, au drepturile garantate, un principiu este absolut important consimțământul liber uh, anterior și neobligat. Este o chestiune de drept internațional, mai ales în ceea ce privește declarația drepturilor uh, omului, drepturilor popoarelor indigene de la ONU și Organizația Mondială a Muncii. Din această declarație, un articol și un articol 6 din uh, de la Organizația Internațională a Muncii spune că drepturile acestea trebuie puse în aplicare și specifică faptul că popoarele indigene trebuie să controleze procesul prin care se determină reprezentanții. Cu alte cuvinte, acest consimțământ, acest principiu, principiu este un standard conform căruia popoarele indigene trebuie să participe la luarea deciziilor și să determine rezultatul acestor procese mai ales când are un efect direct asupra lor. Asta este forma cea mai pură a dreptului la autodeterminare. Un exemplu, apropo de care guvernul nu pune în aplicare acest consimțământ, a avut loc în Brazilia. În ciuda presiunii naționale și internaționale, guvernul brazilian a aprobat construirea unui uh, baraj fără consultarea popoarelor indigene planurile erau să devieze 80% din cursul acestui râu uh, din teritoriul unde era necesar. Construcția are foarte multe probleme. În 2010, un judecător a hotărât că planul Belomonte Plan era ilegal, chiar înainte ca începe. Judecătoarea a descris aceste consultări într-o scrisoare uh, în care uh, era vorba de explicații și nu de consultații. Ministerul Public Federal din Brazilia și Comisia Interamericană pentru Drepturile Romului a arătat că Brazilia nu a pus în aplicare măsuri de precauție pentru a proteja viața, sănătatea și integritatea comisiei comunității locale. În septembrie 2007, proiectul Belamonte a fost încă o dată suspendat uh, datorită argumentelor conform cărora uh, aceste popoare nu trebuiau să fie deplasate din locul respectiv. Și uh, guvernul din Brazilia s-a gândit la simplificarea acestui proiect. Deși guvernul spune că poporul indigen a fost consultat și că promovează programe sociale pentru a se asigura că aceste comunități din uh, zona Shingu uh, sunt uh, luate în vedere, nu e adevărat. Când se pune problema reprezentării instituționale a acestor popoare, nume, cifrele sunt alarmante. În zona amazoniană, care are o concentrare foarte mare de popoare indigene, uh, are doar 8 locuri în guvernul federal. În Congresul Național a, a existat un singur membru al Parlamentului, Mario Juruna, acum 30 de ani. Mai mult, cei din asemenea poziții oficiale au legături directe sau indirecte cu proprietarii de pământ și cu cei din domeniul agricol. O altă țară care merită atenția noastră este Chile. În 1993 a fost creată legea indigenă care recunoaște cele nouă popoare indigene din Chile și se concentrează pe promovarea drepturilor lor. Rezultatul a fost crearea unui organism național CONAGI, Corporația Națională pentru Dezvoltarea Indigenă, este un Consiliu Național care cuprinde opt reprezentanți ai popoarelor indigene și opt consilieri neindigeni care consiliază programele guvernului și pentru a asista, pentru a ajuta programele de dezvoltare economică, socială și culturală. Consiliul acesta reprezintă un instrument instituțional foarte important care acordă o voce popoarelor indigene în deciziile care le afectează pământurile, culturile și tradițiile. Este important să observăm că președintele Conate nu este un reprezentant indigen este absolut important pentru că, de fapt, controlul asupra organizației nu este al indigenilor, ci este al unui alt reprezentant. În uh, noiembrie 2009, în 2013, pardon, 1,57 decilieni, cam 9% care aparțin popoarelor indigene, în ciuda reprezentării, faptului că reprezintă o parte importantă din populație, nu există uh, membre Parlamentului indigeni în Chile și nici reprezentanți ai lor. Cele o persoane din Consiliul Național Conadi sunt singurii reprezentanți indigeni, așa că populația indigenă este de fapt masiv nereprezentată la nivel instituțional. În ciuda faptului că guvernul Bachelet a semnat uh, o legislație pentru crearea Ministerului Popoarelor Indigene și a Consiliului, niciuna nu s-a materializat. Consultarea indigenilor în ce privește acordurile comerciale și proiectele de investiții este foarte importantă pentru că multe proiecte sunt situate pe pământurile indigenilor, unde sunt resurse naturale. Totuși, guvernul din Chile și partenerii comerciali nu se consultă și nu implică pe indigeni în negocieri în spatele faptului că are un, ele au un impact direct asupra lor. Atât protestele publice cât și experții de la Organizația Internațională a Muncii s a adresat guvernului în baza Convenției 169 pentru a se consulta cu popoarele indigene în materie de proiecte de investiții, pentru a le permite să se bucure și ei de beneficiile exploatării resurselor minerale. Redactarea unei noi Constituții în Chile nu uh, se desfășoară acum sub președintele Bachelet Constituția se concentrează și pe problema indigenilor. Președinția Bașle a recunoscut faptul că popoarele indigene au drepturi și că trebuie recunoscute și s-au făcut progrese în consultarea acestor comunități indigene în ce privește noua Constituție. În concluzie, popoarele indigene din toată lumea au contexte populare politice diferite, dar au multe asemănări. În Brazil, Chile, Myanmar, ei reprezintă cea mai vulnerabilă parte a populației și se luptă ca drepturile lor să fie promovate și protejate. Dreptul internațional oferă cadru în care trebuie să acționeze statele pentru drepturile acestor popoare, dar lipsa de punere în aplicare sau neratificarea acestor convenții duce la nedreptăți în ceea ce îi privește. Mulțumesc foarte mult! Uh, thank you very much. Now I'll... Mulțumesc! Dau acum cuvântul doamnei Aura Lolita Chavez quick membra Consiliului Populației Chice, agro-industry sectors in the territory and has been subject to threats. Această populație a, este supusă multor amenințări și multor probleme. A fost nominalizată pentru premiul Saharov și se va concentra pe accesul la justiție pentru populația indigenă în momentul în care se săvârșesc uh, nedreptăți. Aveți uh, cuvântul timp de 8 minute. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult că mă ascultați și mulțumesc foarte mult pentru eforturile subcomisiei eh, dumneavoastră în ceea ce privește drepturile popoarelor indigene. Vreau să vă mulțumesc, să mulțumesc și eh, ONG-ului, Centrul de Documentare, Anchetă și Informare pentru Popoarele Indigene, care a făcut eh, posibilă prezența mea la acest eveniment. Lumea globală mm, are în continuare probleme de rezolvat în ceea ce privește înțelegerea uh, la nivelul omenirii și unul dintre aceste aspecte îl reprezintă accesul popoarelor indigene la justiție. Această situație se înrăutățește um, pe lângă greutățile cu care se uh, confruntă statele în ceea ce privește Uh, marginalitatea, marginalizarea economică, politică, socială, geografică în momentul în care se încalcă drepturile omului de către uh, agenți publici și privați, inclusiv companii. Există capcane uh, în ceea ce privește impunerea unei bariere lingvistică și a unei bariere epistemice al regimului juridic național care uh, acționează prin reforme specifice uh, care sunt precum inelele la un deget. contextul politic și care sunt context, contextul politic regional. Um, preluarea terenurilor a încălcat, uh, a, a permis încălcări ale drepturile omului, mai ales în ceea ce este abuzul de putere din partea statelor națiune, ale forțelor de ordine, a latifundiarilor și oligarhiilor e, și marile corporații macroeconomice, neoliberale, patriarhale, în contexte colonizatoare afectând popoare din America Centrală, America de Sud, America de Nord, uh, țări uh, ca a mea, ca Guatemala, Mexic, Brazilia, Chile, Columbia, Ecuador și așa mai departe. Asistăm la uh, deplasări forțate, la discriminări împotriva victimelor în cadrul procesului judiciar, inclusiv încercare de mită pentru victime ca ca să cadă în capcana și în jocul multinaționalelor, ceea ce înseamnă instituționalizarea rasismului și a structurii economice a statelor națiune, unde interesele elitelor deținătoare de terenuri și a guvernelor militare au uh, întâietate. În fața bunăstării acestor popoare, iată de ce eforturile de a crea procese de restituție a terenurilor s-a găsit încurcat în excepții juridice și, și într-o aplicare ineficientă a politicilor publice. O să vă dau un exemplu. Un exemplu. Ce se întâmplă în, uh, pe teritoriul cu uh, întreprinderile transnaționale, în țara mea. Țara mea este doar un exemplu a ceea ce se întâmplă uh, acolo. Multe femei din uh, diverse părți ale acestor țări, ne confruntăm cu uh, companiile în uh, acest, uh, um, acest jaf care are loc și uh, căruia am rezistat de-a lungul timpului. Suntem victime acum ale violențelor din partea companiilor miniere, hidroelectrice, agroindustriale care se impun pe teritoriu favorizate fiind de stat fără să avem nicio nădejde de justiție. Și uh, mai mult, uh, suntem uh, aruncați, suntem stigmatizați și acuzați noi. Și toată viața cerem justiție. Să vă dau un exemplu. O femeie maia care cere justiție din două motive. Unul, pentru că soțul său a fost omorât și soțul a fost omorât când uh, apăra, își apăra comunitatea în, ca, în calea delocalizărilor uh, din cauza companiilor uh, miniere și apoi o plângere împotriva companiilor miniere din cauza abuzurilor făcute de agenții de securitate care au violat 11 femei și au încercat să le omoare. Aceasta, este o expre... Așa, asta se întâmplă când vin companiile miniere în comunitățile noastre, care ne încalcă drepturile omului în mod sistematic și fără să fie pedepsite deloc. Jaf, aduc cu sine jaf, distrugere și moarte. În multe țări, delocalizările și strămutările sunt uh, armate, forțate în mijlocul uh, unor dispute, de teri- dispute teritoriale, vorba de teritorii ancestrale, ceea ce face ca istoria să se repete zi de zi. Și mai mult, sunt încălcate drepturile omului cele mai de bază și nu se respectă uh, Convenția uh, 1079 a ONU. Acesta este un caz din Guatemala. Guatemala a ratificat Um, Convenția, a 169 în 66, iar aceste, iar aceste acțiuni, aceste acțiuni impuse cu, aman, cu, mân, cu forța, fără niciun fel de consultare a locuitorilor acestor teritorii ancestrale. În septembrie 2006, comunitățile Maya care au uh, fost strămutate din zona uh, din uh, estul Guatemalei au um, de lângă istorul din Guatemala au cerut restituirea unor teritorii care reprezintă doar o parte a teritoriului furat, jefuit de uh, această companie minieră și a cerut restituirea acestor teritorii istorice care fuseseră furate. În 2006, o agenție ONU a spus că Guatemala a încălcat dreptul internațional acordând drepturi miniere proiectului Phoenix fără să consulte um, aceste populații uh, indigene, dar nu s-a ținut cont de această sentință. Cum rămâne cu răspunderea socială corporatistă? Aceasta nu există. Nu există pur și simplu această responsabilitate și această companie care, care, în afară de actele pe care le săvârșește, săvârșește și acte de violență față de femei. Și nu numai în, în uh, țara mea. Violența sexuală este arma pe care o folosesc uh, companiile pentru a ne face să ne uh, părăsim uh, casele și pământurile, ne obligă să fugim și să ne retragem de pe teritorii prin intermediul torturii și abuzurilor. Așa trăim noi, așa trăim noi zi de zi și încercăm zi de zi să obținem justiție. Euh, euh, Mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră. Acum dau cuvântul doamnei Mighty Newman, reprezentanta Consiliului Executiv Asia Indigenous Peoples Pact. Aveți 8 minute, vă rog. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, distinși membri ai Parlamentului European, membri ai Comisiei DRO, frați și surori din diferite regiuni, distinși oaspeți. Este o mare onoare pentru mine să prezint situația popoarelor indigene legate de participarea acestora din, în afaceri publice din perspectiva Bangladesh și Myanmar din partea Pactului Popoarele Indigene din Asia, pe scurt AIPP, care este fondată în 1988, organizație regională și o mișcare a persoanelor indigene pentru a consolida cooperarea și solidaritatea pentru a promova drepturile persoanelor indigene. AIPP în curmut în momentul de față are 48 de organizații membre în 14 țări din Asia. La nivel global, popoarele indigene constituie 5% din populație, dar constituie circa 15% din cele 900 de milioane de oameni foarte săraci. Se estimează că ocupă circa 20% din teritoriul planetei, care, în care există 80% din biodiversitate. Reprezintă 5.000 de culturi indigene diferite și vorbesc peste 4.000 de limbi din cele 7.000 vorbite astăzi. Multe dintre acestea sunt în Asia, care găstuiește două treimi din popoarele indigene în număr de 370 de milioane la nivel mondial. Majoritatea uh, statelor din Asia nu le recunosc uh, și în special nu recunosc drepturile colective stipulate de către Declarația 1 privind drepturile poporului indigene. În Bangladesh ni se spune tribu, rase minore sau secte etnice. La fel și în Myanmar ni se spune naționalități etnice. Bangladesh și Myanmar sunt țări cu limbi diferite, religii și etnii diferite. Totuși, existența grupurilor indigene și practicile culturale diferite nu a fost recunoscută nici de către stat și de către populația majoritară datorită ignoranței și a unei perspective discriminatorii. Acești factori au dus la excluderea popoarelor indigene de la guvernanță și de la inițiative de dezvoltare, cu excepția unor cazuri marginale. Ca și în alte țări unde trăiesc popoare indigene, situația uh, deposedării de terenuri a popoarelor indigene în Myanmar și Bangladesh este alarmantă și se deteriorează în continuare în așa numită zonă Chittagong Hill Tract uh, au fost declarate păduri uh, rezervate între 1990 și 2010, teritorii vaste care să fie administrate unilateral de, de către <clears throat> Departamentul Forestier al Bangladeshului. În plus, au fost create și centre de turism fără consimțământ anterior liber și informat al comunităților indigene și fără a-i consulta pe șef sau căpetenii sau Consiliul Regional. Practicile uh, curente sunt în contradicție cu legislația aplicabilă, conform căreia turismul este uh, un subiect care trebuie uh, să fie și cu consultarea căpetenilor și șefilor și a Consiliului Regional. Restituirea terenurilor care au fost deposedați locuitorii indigeni este o solicitare de mult timp. În pofida asigurărilor date de guvernul actual, în care se spune expres că se vor lua măsuri speciale în acest sens, nu s-a făcut încă nimic. Mai trebuie formată o comisie funciară pentru câmpiile popoarelor indigene. deși în legislația cu privire la terenul de 1950 asigură protecția drepturilor funciare pentru populațiile indigene. Nu există niciun fel de prevedere pentru restituire. Acest lucru trebuie revizuit prin politici și legislative și administrative. Nu se menționează drepturile popoarelor indigene. Articolul 37 din Constituție spune că Uniunea Myanmar este deținătorul ultim al tuturor terenurilor și resurselor și va lua va pune în aplicare legislația pentru a supraveghea extracția și utilizarea resurselor naturale deținute de stat. Lipsa unei recunoașteri legale pentru un sistem uh, um, tradițional de deținere a terenului, care este practicat pe larg în alte zone din Myanmar, a făcut ca comunitățile să fie foarte vulnerabile la expropieri. La ten, terenurile deținute cu tumiar uh, uh, sunt doar pe, în acorduri verbale și principiile sunt în conformitate cu Dama UCA dar această situație trebuie reglementată. O serie de legi funciare au fost uh, făcute fără consultare publică și au fost promulgate în 2012, modificând baza legală pentru drepturile funciare, în special în zonele de câmp de deal, constituind astfel o piață a terenurilor pentru a încuraja investițiile. Promovarea creșterii inclusive și a dezvoltării durabile este de dorit și de către Uniunea Europeană, dar acest lucru nu se poate face doar atunci când drepturile popoarelor indigene sunt deplin recunoscute și puse în mijlocul procesului de dezvoltare. O dezvoltare funcțională, o democrație funcțională poate fi construită doar atunci când uh, se vor respecta drepturile populațiilor indigene, în special a femeilor indigene și a tinerilor, uh, în special datorită discriminărilor cu care se confruntă datorită etniei, genului sau disabilităților lor. În acest context, uh, recomandăm Parlamentul European să încurajeze Bangladeshul și Myanmar să recunoască drepturile poporului indigene, în special legate de accesul la justiție și participarea în afaceri publice, așa cum este consfințit în cadrul UNDRI, în implementarea de către Uniunea Europeană a parteneriatelor cu cele două state. <clears throat> Să respecte res uh, dreptul la consimțământ anterior liber și informat în toate chestiunile care țin de popoarele indigene, să recunoască popoarele indigene conform standardelor internaționale, să ofere sprijin pentru construirea de capacități pentru organizațiile popoarelor indigene, pentru protejarea și promovarea drepturilor popoarelor indigene și a unei dezvoltări inclusive și de asemenea să ofere sprijin pentru conștientizarea uh, în rândul poporilor indigene, a decidenților politici, în conformitate cu toate convențiile internaționale. A le recunoaște drepturile colective, în special dreptul de a, de, a deține terenul și de a prioritiza condiții speciale și nevoile populațiilor indigene. Mulțumesc foarte mult! și domnul profesor Andrioli trebuia să participe la reuniunea noastră din Brazilia. Din păcate nu s-a putut deplasa, dar domnul Büchner va da citire unui mesaj al domnului Andrioti. Domnule Büchner, aveți cuvântul, nu știu pentru câteva minute, dar oricum mai puțin de 8. Vă rog. Vielen Dank. Ich werde das auf Deutsch. Mulțumesc foarte mult. Am să citesc pe germană pentru că domnul profesor Andrioli tocmai se află în Germania, la Ministerul de Dezvoltare, ci o videoconferință din, n-a fost posibilă din motive tehnice și de aceea am să dau citire declarației dânsului. Dânsul vorbește despre situația din Brazilia după evenimentele de anul trecut. Spunea că prima problemă este aceea că nu se respectă democrația, să uh, dat jos o președinte aleasă care trebuie să se facă conform Constituției. Argumentația a fost formală, o manevră de tip bugetar, pentru că președinta nu avea susținerea Parlamentului, aprobarea Parlamentului pentru a face aceste modificări bugetare. Însă, așa cum s-a întâmplat, contravine regulilor uh, stipulate în Constituția braziliană. Puciu este continuă cu modificarea Constituției, astfel încât în următorii 20 de ani cheltuielile pentru sănătate publică și educație nu vor mai fi legate de veniturile bugetare. Și astfel, sănătatea publică și educația va fi restrânsă mult pentru populația mai săracă. Aici aș dori să completez populația mai săracă înseamnă aici populația indigenă, la care se adaugă reforma pieței muncii, unde anumite drepturi sunt uh, anulate. În plus și pensiile vor fi eliminate pentru reforma pensiilor. Se prea poate ca alegerile democratice care trebuie să aibă loc la anul să nu mai aibă loc. Există și suspiciunea că bate la ușă o dictatură militară. A doua problemă este uh, renunțarea la toate realizările din ultimii 12 ani, în special în ceea ce privește combaterea sărăciei, programul pentru combaterea foamei, programul școlar uh, și programul de alimente în școli care până acum, unde alimentele erau furnizate de micii uh, gospodari, iar acum guvernul achiziționează aceste alimente de la companii mari. Iată că astfel, pentru micii gospodari, nu mai există o, piață. Aceștia nu au acces nici la educație, programul MIA Erț de asemenea uh, dispar respectarea uh, drepturilor fundamentale renunțarea la sclavie, care iată urmează să fie reintrodusă și uh, <clears throat> punerea la dispoziția terenurilor pentru micii fermieri, care trebuia să aibă loc, este acum înghețată în favoarea marilor proprietari de terenuri. Iată că aici există un conflict între marii latifundiari, deci populația albă și populațiile indigene. În loc ca guvernul să încerce să consolideze suveranitatea alimentară, resursele sunt alocate pentru concernele mari, de pildă noile rezerve de țiței, dar și importante resurse de faună și floră din zone protejate sunt uh, vândute industriei farmaceutice și în zona Amazonului sunt date astfel de drepturi către investiții investitori. Asta este politica pe care o cunoaștem până în anii 90. Privatizarea, privatizarea, renunțarea la programe sociale care le permitea celor mai săraci să-și îmbunătățească stilul de viață și care a dus la reducerea inechităților. Astfel, Brazilia nu mai era pe carta foamei a Națiunilor Unite pentru că avusese succes cu programul Zero Foamete și cu crearea unei infrastructuri publice care era adresată în special populației mai sărace și a dat astfel posibilitatea să nu mai fie atât de dependentă de concerne. Concentrarea terenurilor crește, la fel și distrugerea mediului și în același timp și sărăcia și foamea. După 12 ani, Brazilia este considerată din nou una dintre cele mai inechitabile societăți și drepturile omului nu mai sunt recunoscute. Oamenii sunt urmăriți, amenințați și chiar uciși, în special la țară atunci când se opun extinderii monoculturilor precum soia sau acaparării terenurilor. Cei care protestează sunt incriminați și libertatea de exprimare este foarte tare limitată, atât uh, mass media, cât și univer- în universități, cât și în rândul mass media, care anterior, anterior cunoscuseră o mare dezvoltare. Profesor Andrioli. No. Um, um, maintenant, um... Mulțumesc foarte mult. O să trecem acum la intervențiile colegilor. Primul este domnul Asis din grupul socialist. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă felicit pentru această inițiativă care reprezintă un prilej extraordinar. Eu mă ocup acum de un raport al Parlamentului European privind situația popoarelor băștinașe din diversele regiuni ale lumii. Și uh, e o dovadă că Parlamentul European recunoaște existența acestei probleme și uh, că dorește să dezbată asupra acestui lucru și să reflecteze asupra lucrurilor și aceste chestiuni și să se ajungă la niște rezultate, să-și exercite puterea de influență pentru a garanta respecta, respectarea drepturilor popoarelor băștinașe acolo unde locuiesc ele. Um, vreau să mulțumesc oaspeților noștri pentru prezentările făcute, care au fost extrem de interesante și uh, vreau să ridic câteva aspecte. În primul rând, recunoașterea propriu-zisă a popoarelor băștinași, a drepturilor lor individuale și colective, fiindcă, din păcate, nu uh, au obținut dreptul de cetățenie popoarele băștinașe și uh, ceea ce reprezintă un element negativ. Încă un uh, aspect care a fost ridicat aici și, și care uh, Eh, merită să fie ridicat în discuție este accesul la justiție. Așa cum eh, a spus doamna Chavez, eh, există motive culturale, epistemice în ceea ce privește dificultatea de înțelegere, de, de a transmite un anumit model juridic acestor culturi băștinașe și uh, Trebuie să depășim uh, aceste probleme, aceste greutăți, iar eu vreau să vă întreb cum se poate îmbina respectul uh, unei ordini juridice uh, care este valabilă într-un anumit stat, în Guatemala, de pildă, deci care este occidentală, să zicem, în natura sa și care se bazează pe protecția drepturilor, uma, drepturilor omului și uh, Uh, în unele țări acesta se concretizează la nivel material și formal. Deci cum se poate îmbina asta cu uh, ordinea, rânduirea juridică uh, a popoarelor uh, băștinașe, culturilor tradiționale uh, și în cadrul orânduirii juridice a popoarelor băștinașe, ce probleme apar, ce tensiune apar, fiindcă situațiile sunt diferite. Uneori există modele patriarhale care se perpetuă fluctuează. Uh, uneori există și pedepse corporale care, din fericire, au fost eradicate în alte zone ale lumii. Iată întrebările pe care vreau să vi le adresez. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Lochbiller. Vă mulțumesc foarte mult pentru declarațiile dumneavoastră. Cred că exemplele pe care le-ați dat și chestiunile pe care le-ați discutat vor fi discutate de noi. Noi urmărim diferite subiecte, diferite țări și, de asemenea, acțiunile întreprinse de Serviciul European pentru Acțiune Externă. Încercem, încercăm întotdeauna să promovăm ideea că drepturile popoarelor indiene sunt uh, avute în vedere. Îi mulțumesc Lolitei Chavez pentru violențele de natură sexuală împotriva popoarelor indigene și a activiștilor din aceste comunități. E o chestiune foarte gravă. Spre sfârșitul săptămânii, noi avem Ziua Internațională de combatere a violenței împotriva femeilor și nu vom uita că grupul dumneavoastră suferă foarte mult. Domnul Berges a, s-a referit la Brazilia, poate, sau la Chile, nu mai știu, că în istorie a fost doar un parlamentar care a, venit dintr-un grup indigen. Nu știu dacă dumneavoastră sau celelalte persoane din alte zone știți cumva câte persoane indigene au mandate în parlamente regionale sau naționale. Iar în cazul în care știți acest lucru, ați putea să descrieți acest lucru dacă cumva este doar simbolic sau dacă ei pot să influențeze legile și hotărârile. Cum spunea domnul Preda, suntem familiarizați cu națiunile nereprezentate, cu această organizație. Este sarcina organizației dumneavoastră să vadă care sunt liderii indigeni, uh, ca ei să poată să-și asume mandate politice. Mulțumesc foarte mult! mai cere cineva să intervină dintre colegii noștri și anume colegul de la conservator, domnul Bashir. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că îmi permiteți să iau cuvântul. Salut această inițiativă, dar vreau să vă aduc în atenție ceva. După intervenția de un minut de săptămâna trecută, Parlamentul a acceptat cererea mea de a organiza o dezbatere extraordinară privind uh, soarta poporului Rohingya din Myanmar. Va avea loc în decembrie și înainte de asta, pe 5 decembrie, vreau să vă mai spun ceva bun de altfel. Jurnalistul Alex Crawford, care este absolut excepțional, care a apărut la Sky News și care a scos uh, la iveală nenorocirea care se întâmplă acolo, va fi la Parlament și va participa la prezentarea unui film care se ocupă de acest lucru. Și sunteți invitați și puteți să puneți și întrebări. Uh, vă fi prezent uh, și guvernul britanic, cu uh, reprezentanții guvernului din Myanmar și reprezentanții ai ONU. Am vrut să vă anunț, stimați colegi, ce se va întâmpla. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc că faceți publicitate pentru activitățile noastre ulterioare și acum o să dau cuvântul domnului Țeller de la PPE. Dank. Mulțumesc, Cristian. Ne-am concentrat acum în special asupra uh, deposedării economice a popoarelor indigene și a faptului că li se ia spațiul de viață. E important însă să știm uh, ce concerne mari participă în astfel de demersuri, pentru că acest lucru trebuie să iasă din anonimitate și să fie în spațiul public. Însă să nu uităm și un alt aspect, și anume faptul că multor populații indigene li se ia și identitatea culturală se trece prea ușor peste asta și se spune că este fenomenul globalizării, dar la fiecare două săptămâni moare o limbă și marele filozof și lingvist domnul Humboldt a spus deja acum 150 de ani că odată cu fiecare limbă care piere, piere și din imaginația și din cultura unui popor întreg. Noi avem în elaborare un raport cu privire la situația popoarelor indigene și pe lângă aspectele economice și chestiunile politice, cred că ar trebui să subliniem și acest aspect cultural. Mulțumesc foarte mult și acum aș vrea să-l invit pe reprezentantul Serviciului European de Acțiune Externă al Comisiei să intervină foarte pe scurt. Avem pentru Serviciul European de Acțiune Externă, doamna Tovegand, care va vorbi, uh, uh, care se ocupă de problema drepturilor omului. Sunteți aici? Mi s-a spus că sunteți aici. Aveți cuvântul, stimată doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru organizarea acestei discuții. Vreau să vă informez foarte pe scurt că au fost adoptate pe 15 mai anul acesta niște concluzii ale Consiliului care reafirmă susținerea permanentă a Uniunii Europene față de popoarele indigene și de drepturile lor și ne bazăm pe Declarația Națiunilor Unite privind dreptul popoarelor indigene. Concluziile Consiliului arată susținerea tuturor mecanismelor ONU în acest sens și hotărăște să se concentreze pe două aspecte, și anume discriminarea și inegalitățile pe care le suferă popoarele indigene, ca și actele de violență și suferințele cărora le, cărora le sunt supuse atât pe reprezentanții acestor popoare, cât și apărătorii drepturilor omului. Concluziile Consiliului, de asemenea, se reangajează față de principiul uh, consimțământului acordat liber uh, și ne, fără obligat și continuă dialogul la toate nivelurile de cooperare cu popoarele indigene. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Din partea comisiei sunt două persoane, Eliza Moretti și Ana Volpe de la DigiDefco. Sunteți aici? Aici suntem. Mm, stimați uh, europarlamentari, stimați oaspeți, vrem să colaborăm cu Parlamentul European uh, pe această temă, vrem să ne gândim împreună. Drepturile popoarelor indigene reprezintă o prioritate în instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. Prin acest mecanism uh, sunt din ce în ce mai multe drepturi Uh, care țin de proprietatea asupra pământului și de asemenea alte drepturi? Spuneam că în conformitate cu acest instrument european pentru democrație și drepturile omului, drepturile popoarelor indigene reprezintă o prioritate. Susținem mai mulți activiști și lideri indigeni în, prin acest instrument. Avem de asemenea un domeniu asupra căruia ne concentrăm și anume acapararea pământurilor, dar vreau să vă spun că este doar o singură sursă de susținere. Sunt și alte instrumente de dezvoltare a cooperării care sunt puse în aplicare printr-o abordare care are în vedere drepturile. Promovăm consimțământul anterior și liber exprimat în ceea ce privește activiștii și acțiunile indigenilor care au loc pe teritoriile tradiționale și se aplică și operațiilor, uh, acțiunile de cooperare dintre statele membre. Și mai e ceva de adăugat. Comisia, pentru a fi aliniată la obiectivele de dezvoltare durabilă și obiectivele pentru 2030, are un instrument unic numit navigatorul indigen. Dacă doriți uh, informații suplimentare, suntem gata să vă prezentăm aceste informații. Acest instrument este destinat capacitării comunităților indigene pentru a avea acces la justiție. Susținem de asemenea uh, uh, EDESIP și anume Secretariatul Tehnic al Popoarelor Indigene, care este prezentativ, reprezentat la forurile ONU, iar la nivel național avem, am susținut un proiect care are ca scop pregătirea popoarelor indigene să-și apere drepturilor în reuniuni importante care le pot afecta drepturile în uh, organismele instituționale. În ce privește accesul la justiție, Vreau să-i dau uh, cuvântul colegei mele, Eliza Moretti, care vă va prezenta câteva aspecte pentru că se ocupă exact de acest domeniu, accesul la justiție. Vă va prezenta instrumentele de cooperare bilaterală în Myanmar și Bangladesh. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Scurt, pe scurt! Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru această inițiativă, pentru că ne dați posibilitatea de a prezenta aceste instrumente importante. Accesul la justiție în Myanmar. De patru ani asistăm acest program. Noi am investit 20 de milioane de euro acolo pentru a îmbunătăți accesul la justiție și la finanțare, la, la contribuții financiare E vorba de justiția atât oficială cât și neoficială. Programul acesta pornește de la un proiect anterior care a vizat întemeierea unor centre ale justiției în diferite regiuni. Aceste centre uh, sunt patru finanțate de Uniunea Europeană. Proiectul este pus în aplicare de British Council și plecăm de la niște proiecte finanțate anterior de British Council. Ei uh, asigură asistență juridică uh, reprezentanță, reprezentare juridică în instanță și consiliere juridică persoanelor care aparțin tuturor etniilor care există în Myanmar, nu numai Bama, ci și non Bama. Cu alte cuvinte, sunt uh, etnii, etnii care, despre care știm mai mult sau mai puține lucruri. Am niște cifre, informații despre rezultatele uh, acestor acțiuni. De exemplu, centrul din justiție din Myomyang, a asigurat reprezentarea în justiție anul trecut a unui număr de peste 1437 de persoane și consiliere juridică pentru 1149 de dosare. Iar uh, cel din Mandalay și Shan, care a fost uh, recent înființat, s-au susținut, de asemenea, au pregătit uh, pentru mecanismele de soluționare a litigiilor la nivelul comunității, un fel de mediere, deci o manieră informală de soluționare a litigiilor. Au fost pregătiți 149 de uh, mediatori, dacă vreți, și 142 de persoane care se ocupă de aceste dosare. E vorba de cazuri penale, dar și de cazuri civile care sunt preluate de aceste centre. Uh, ONG-urile care au uh, personal uh, juridic asigură consiliere juridică și susținere pentru a îmbunătăți cunoștințele juridice și accesul la justiție pentru săraci în Bangladesh co- uh, lucrăm deja din 2009, am intrat într-un proiect cu a patra, a, patra, a patra etapă, adică activarea tribunalelor sătești uh, din 2009-2015. Suma acestui proiect a fost de 10 milioane și am susținut uh, aceste tribunale sătești sunt o, o formă de quasi-justiție, o formă de mecanisme de rezolvare, de soluționare a litigiilor. Sunt instanțe înființate ad hoc, alcătuite din cinci persoane, unul este un președinte, ceea ceilalți patru sunt numiți de săteni. Una din aceste persoane membrii ai uh, acestui grup trebuie să fie femeie din 2013 și uh, cineva care susține amendamentele la cadrul juridic, mai ales când cazurile sunt legate de uh, dosare care implică femei, copii. Cel puțin unul dintre membrii acestui grup trebuie să fie femeie aceste grupuri, aceste complete de judecată, dacă vreți, asigură o judecată rapidă Uh, e vorba de cazuri uh, civile și penale de mică amploare, iar acum avem un mic proiect uh, inițiat în 2016. Uniunea Europeană plănuiește să-și extindă aceste proiecte la alte aspecte unde vom coopera cu un mecanism tradițional de soluționare a disputelor, a litigilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! O să dau cuvântul acum oaspeților noștri în ordine inversă, însă, față de cum au luat cuvântul, începând cu doamna Mighty Newman. Mulțumesc foarte mult uh, pentru toate cuvintele frumoase și pentru sprijinul exprimat față de popoarele indigene prin intermediul programelor pe care le aveți. Vă mulțumesc din suflet. Toate acestea sunt încurajări pentru noi. Întotdeauna avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, cum bine știți. În, pentru Asia, și vorbesc numai pentru Asia, reprezintă o încurajare uriașă și ne dă un sentiment de putere. Am uh, uh, vorbit despre consimțământul popoarelor bășinași. Ar fi foarte bine dacă s-ar putea, în faza de creare a acestor proiecte și programe, să aibă loc consultări cu popoarele băștinașe, să, să se primească idei și sugestii de la aceste popoare, începând de la nivelul cel mai de jos. Știm că nu este ușor să se conceapă aceste programe, mai ales uh, când uh, se lucrează cu uh, departamente de stat, dar asta i-ar ajuta foarte mult, ar ajuta foarte mult aceste popoare. To engage uh, indigenous peoples starting from the national level in planning, in designing, not just uh, not just in implementing, but starting from designing the programs, projects, and then